Good morning. Bună dimineața tuturor! Bine ați venit la ședința noastră de astăzi. Primul punct de pe ordinea de zi este caritatea duală a produselor pe piața internă. Um, vom discuta acum amendamentele la raportul doamnei Senalova, care este deci raportor pe acest subiect și îi dau cuvântul. Mulțumesc! Bună dimineața! Vom discuta deci acum amendamentele privind diferențele de calitate ce caracterizează unele produse de pe piața internă. Am prezentat deja raportul în martie, s-au depus 199 uh, de amendamente. Aș dori să mulțumesc colegilor, raportori din umbră și tuturor celorlalți colegi din comisie pentru interesul lor în legătură cu uh, chestiunea diferențelor de calitate între unele produse de pe piața unică și, comi- și uh, uh, comisiile consultate pentru aviz, lucrează la avizele lor, uh, deci uh, cred că voi primi și din partea lor multe amendamente interesante. Din martie însă situația a evoluat și aș dori să vă prezint această evoluție. La șase luni după ce Comisia uh, și-a prezentat uh, liniile directoare pentru organismele de supraveghere a pieței, uh, Comisia a propus să, să se modifice directiva privind practicile inechitabile și um, să considere diferențele de calitate um, o practică inechitabilă conform articolului 6 din directivă. Mulți colegi uh, s-au bucurat de această propunere. Colegii Ștefan Stun, uh, Poșpisil, Aranțeva și așa mai departe se bucură de această propunere a Comisiei și mulți colegi ca mine consideră și eu considerăm că uh, diferențele de calitate uh, trebuie să figureze pe lista neagră a directivei, așa cum au propus colegii Maștalca și Șoltes. Deci, propunerea comisiei nu este clară când vine vorba de diferențele substanțiale de calitate, așa cum le-au definit colegii Pospișir și Sulic și sunt de acord cu ei. Voi continua în discuțiile cu raportorii din, urmă, din umbră să discutăm motivele legitime care pot fi folosite de producători uh, pentru a prezenta produse de calitate diferită. Eu am făcut multe propuneri în acest sens. Acum doi ani, când am descoperit această problemă, uh, am constatat că mult, se vindeau multe produse cu ambalaj uh, similar sau uh, identic, cu calități foarte diferite și producătorii au dat tot felul de motive, inclusiv spunând că asta doresc consumatorii. Dar atunci când vorbesc cu cetățenii, ei nu sunt de acord cu asta. Înțeleg că ar putea să existe diferențe mm, pe baza unor preferințe regionale ale consumatorilor, dar producătorii nu cred că trebuie să abuzeze de asta sau să folosesc asta ca alibi. Consumatorii ar trebui să fie informați de aceste diferențe și să fie conștienți de aceste diferențe. Dar nu se întâmplă acest lucru. Continuă să existe diferențe de calitate și o declarație a unor mărci, a unor producători uh, a confirmat acest lucru, dar s-au angajat și să schimbe această practică. Nu accept uh, argumentul că există diferențe în modul de producție, așa cum spune domnul Sulic sau din alte motive, cum ar fi regimurile fiscale așa cum uh, spune colegul Caras. Sau că producătorii doresc uh, să ofere produse la un preț mai bun și de aceea um, oferă produse de altă calitate. Eu cred că trebuie să obții cel mai bun produs, indiferent unde cumperi produsul. Cred că trebuie să existe criterii clare pe care organele de reglementare să le poată folosi pentru a aplica legislația. O altă uh, chestiune discutată a fost metodologia comună uh, pregătită și prezentată de Institutul de Cercetare. Și există consens în legătură cu faptul că pentru a avea o metodologie comună, proceduri comune bazate pe criterii comune um, acest lucru este cu adevărat necesar. Sunt de acord cu colega Haranțova că institutele de cercetare trebuie să colaboreze strâns cu organele care au testat deja produsele și deci testarea de organele naționale nu poate fi ignorată. Domnul Sulic spune că testarea actuală nu se bazează pe o metodologie comună. Deci ar trebui să existe o astfel de metodologie comună și trebuie să anchetăm și Um, în ceea ce privește prețurile, politica de prețuri în ceea ce privește punerea aplicarea legislației uh, și cooperarea între organele de supraveghere, aceasta trebuie uh, încurajată. Și colegii sunt de acord cu acest lucru conform amendamentele. De asemenea, ne-am concentrat și pe măsurile legislative care pot fi luate pentru a uh, rezolva această problemă. Mă bucur că sprijinim proiectul pilot privind diferențele de calitate ale produselor și colegul Schwab sprijină acest proiect pilot și consideră că proiectul s-ar putea extinde și la alte produse, cum ar fi cele nealimentare. Mulți colegi, ca și mine, consideră că trebuie să se consolideze rolul organizațiilor consumatorilor. Sper că vom ajunge la un compromis pe acest subiect și că vom include și nevoia de a uh, um, acoperi toate practicile contractuale și necontractuale pentru ca consumatorii să beneficieze cât mai mult de pe urma pieței interne. Iată ce am avut de spus în legătură cu amendamentele depuse de colegi uh, pe capitole. Uh, bineînțeles, le voi evalua cu atenție și voi coopera cât mai bine și pe viitor cu raportorii din umbră și pe, cu raportorii pentru aviz și cu toți cei interesați de acest subiect. Mulțumesc foarte mult. Acum, din partea PP-ului, are cuvântul domnul Ștefanec. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc doamnei Senalova pentru uh, munca sa detaliată și constructivă. Aș dori să subliniez șase aspecte. Primul se referă la Um, așa numitul New Deal pentru consumator, prezentat de comisie pe 11 aprilie 2018, tocmai pentru a face față diferențelor de calitate în cazul unor produse um, prin modificarea directivei privind practicile comerciale inechitabile. Apoi, trebuie să se adopte o metodologie pentru a condi oferi condiții echitabile consumatorilor din toată Europa. Cu o metodologie comună vom putea să înțelegem uh, cât de grav este fenomenul și vom putea face presiuni pe producători atunci când apar cazuri uh, majore și evidente. În al treilea rând, uh, metodologia comună de testare și um, aplicarea ei în toate statele membre este extrem de importantă. În al patrulea rând, autoritățile naționale competente sunt uh, deseori ineficiente sau se achită de, de sarcinile lor uh, prea încet cu insuficientă celeritate. Deci cooperarea cu autoritățile naționale este extrem de importantă. Aș dori, în fine, să, sprijin, să uh, subliniez rolul organizațiilor de consumatori care trebuie sprijinite. Funcționarea acestora trebuie consolidată pentru că ele să-și poată, să, se, poată achita de sarcinile lor de a proteja consumatorii. În fine, evaluarea dacă o practică comercială este inechitabilă, conform directivei practicilor comerciale inechitabile, trebuie făcută de la caz la caz de statele membre. în următoarele zile și săptămâni sper că vom putea găsi soluții comune de compromis și aștept cooperarea ulterioară cu doamna Sinalova și colegii noștri. Mulțumesc. De la ECR, domnul Sulic este raportor din umbră, dar nu poate fi prezent, așa că mi-a cerut mie să iau cuvântul în numele său. Da, domnul Sulic consideră că amendamentele pe care le-a depus arată că raportorii din umbră au puncte de vedere diferite în legătură cu acest fenomen al diferențelor de calitate ale unor produse, dar putem fi de acord că există diferențe în punerea în aplicare a directivei practicilor comerciale inechitabile și probleme legate de aplicare de statele membre. Deci ar fi preferabil să ne concentrăm pe acest aspect și să evităm noi eforturi de reglementare, având în vedere că nu avem o justificare uh, atentă și o evaluare de impact. Întrebarea colegului nostru este dacă considerați că se poate asigura aceeași calitate peste tot fără uh, consecințe grave? negative, problema este că calitatea e o problemă de preț și având în vedere că, sta, că standardul de trai este diferit, Um, este doar o declarație politică că se poate oferi aceeași calitate. Um, nu putem cere un lucru care nu există și anume um, standardele de calitate armonizate pe piața unică. Nu avem nici măcar o definiție a calității. Deci, diferențele de calitate trebuie să fie considerate doar practicile care încearcă să amăgească consumatorul. propunerea legată de modificarea articolului 6 al directivei ar fi suficientă pentru a rezolva problemele majore și abordarea de la caz la caz este cea corectă pentru a face diferența între diferențele justificate și cele nejustificate care influențează negativ pe consumatori. Dar și această modificare propusă a directivei nu a fost suficient examinată, impactul ei nu a fost suficient examinat. O metodologie comună este necesară înainte de a propune noi modificări. Comisia ar trebui să facă un studiu pentru a clarifica ce părți ale gamelor de produse în vânzare sunt afectate de această problemă și ce diferențe există practic uh, în uh, compoziția produselor. Dânsul este, dânsul este de acord cu raportorul că trebuie să se definească clar uh, diferențele de calitate și modul în care trebuie să fie ele evaluate de autoritățile competente, așa cum propune și domnul Ștefanec. Mai mult, ar recomanda statele membre să-și facă propriile evaluări și uh, în legătură cu modul în care pun în aplicare legislația actuală și punctele lor slave. Um, producătorii trebuie implicați mai mult, însă fără și trebuie să se um, includă asociațiile consumatorilor în discuție problemele ambalajelor nu sunt legate de, noi, de noua legislație, ci de inițiativele de la nivel național. Se poate face schimb de bune practici cu alte state membre și se poate spori conștientizarea din partea publicului. Iată ce a avut de spus domnul Sulic. De la alte, doamna Haranțova v-a luat cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor Sehnalova pentru uh, munca la acest raport, dar și în general pentru tot ceea ce a făcut uh, pe acest subiect, care a atras multă atenția uh, multă atenție din partea altor membri. Acest lucru se vede din amendamente și anume că subiectul este unul important și pentru că are de a face cu piața unică, care este baza Uniunii Europene și principiile acesteia. Citind amendamentele, cred că putem spune că multe dintre ele uh, sunt pe o linie similară și îmbunătățesc corectul de raport al uh, doamnei uh, raportor al doamnei Sehnalova și cred că pe baza acestor contribuții cred că vom reuși să votăm un raport final foarte bun și o sprijinim pe doamna raportor în uh, um, realizarea amendamentelor de compromis. Aș dori să ne gândim uh, cum dorim să procedăm. Avem pe de o parte un raport de inițiativă și o propunere legislativă de la Comisie pe de altă parte. Cred că abordarea noastră ar trebui să fie să sprijinim ambele rapoarte și trebuie să folosim sinergiile între acestea. Câteva observații în legătură cu amendamentele. Mă, sunt de acord cu cei care doresc cu mai multă implicare a consumatorilor, care este cu adevărat foarte necesară. Astfel, asociațiile consumatorilor trebuie să fie mai puternice, să funcționeze mai bine în statele membre, dar și uh, consumatorii trebuie să beneficieze mai multe informații în legătură cu problemele legate de diferențele de calitate ale unor produse de pe piața unică. Uh, trebuie să subliniem mai mult în raport care sunt acțiunile necesare pentru a rezolva această problemă. Cred că trebuie să existe mai multă presiune publică uh, pe Uh, actorii implicați, și anume pe uh, magazine și pe producători. Și, de asemenea, trebuie să existe standarde pentru testarea produselor alimentare și nealimentare, așa cum au spus și antevorbitorii mei. Trebuie să se facă mai multe studii la nivel european și trebuie să se aplice mai bine legislația europeană. Trebuie să consolidăm cooperarea transfrontalieră între autoritățile naționale, dar și la nivelul asociațiilor de consumatori. O parte a raportului ar trebui să se concentreze pe conștientizarea de către consumatori, eh, punând mai multă presiune asupra autorităților naționale care trebuie să acorde mai multă atenție acestor probleme și trebuie să caute soluții. Iată pe scurt ce am avut de spus eh, și eh, aștept cu nerăbdare să cooperăm în continuare la acest raport. Mulțumesc! Nu-i văd pe raportor din umbră de la GUE și de la Verzi. Nici colegii lor care ar putea lua cuvântul numele lor. Dau cuvântul din nou, domnule raportor, pentru a reacționa la intervențiile colegilor care au vorbit. Ah, mulțumesc, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile lor și pentru amendamente. Vom avea o reuniune de raportorilor din umbră la Strasbourg și acolo sper că vom putea discuta compromisurile. Uh, deci uh, sper că vom coopera bine în continuare și sper că rezultatul va fi mult satisfăcător. Thank you very much. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Subiectul vom discuta din nou luna iunie. Atunci vom discuta amendamentele de compromis. Mă uit la ceas și văd că Vom face acum o scurtă pauză până la 9 și jumătate când vom vota în legătură cu uh, uh securitatea cibernetică. Yeah. Okay, now that uh, most of the people have arrived, we can start. Având în vedere că majoritatea colegilor au ajuns, putem începe cu votul la proiectul de aviz referitor la propunerea de regulament a Parlamentului privind ENISA, Agenția Europeană pentru Cibersecuritate, cunoscută drept, sub, drept numele de Actul pentru Cibersecuritate. Nicola Danti este raportor. Votăm înainte amendamentul 52 pentru împotrivă abțineri respins. Compromis 1 pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromis 2 pentru împotrivă abțineri accept adaptat. Trecem la 14, amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, accept, adoptat. 146 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Verificăm 146, vă rog. S-a închis votul. Adoptat. 148 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 150 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 151 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 152 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. 152. Să a închis votul. Respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 153 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 16 pentru, nu e caduc, da, pentru că s-a adoptat 153. Trecem la 156. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 159. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e aceeași majoritate care a respins mai devreme, dar verificăm 159, vă rog. S-a închis votul. Adoptat. Adoptat. 161 pentru împotrivă, abțineri adoptat. 163 pentru împotrivă, abțineri respins. 164 pentru împotrivă, abțineri respins. 165 pentru împotrivă, abțineri respins. 166 pentru împotrivă, abțineri respins. 168 pentru împotrivă, abțineri, respins. 169 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e adoptat, dar verificăm. 169 pentru. Mm, s-a deschis votul, vă rog. S-a închis votul. Adoptat. 170 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 175 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 176 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 177 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Trecem la compromis 3. Trebuie să vă spun că aici PP-ul și-a retras sprijinul pentru amendamentul de compromis, deci compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 198 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm 198, vă rog. S-a închis votul. 199 eh, eh, pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm 199, vă rog. S-a închis votul. Respins. 200. Pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 201. Pentru, împotrivă, abțineri. Nu văd pe nimeni de la PP că votează. Repet, 201. 200, 201 pentru, împotrivă, abțineri respins. 202 pentru, împotrivă, abțineri respins. 203 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 204 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, verificăm 204. One more person to vote. Mai trebuie să voteze o persoană, să închizi votul. Adoptat. Trecem la 205 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm 205. Close the vote. S-a închis votul. Adoptat. 206 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 207 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar verificăm. Verificăm 207. S-a închis votul, respins. 208 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 4, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 217, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 219, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 219. 219. 219. 219. sau 219 219. Cum vreți. S-a închis votul. Adoptat. 220 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 221 pentru. Vreți să verificăm 220? Bine, verificăm. S-a deschis votul close vote. S-a închis votul. Respins. Mulțumesc, Dita. 221 pentru, împotrivă, abțineri respins. 223 pentru, împotrivă, abțineri respins. 222 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 225 pentru, E caduc? Nu, pentru că nu a fost adoptat. Deci, 225. Pentru. Împotrivă. Ținerie. Verificăm. Verificăm 225 așadar. Adoptat, e la limită. Compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromis 6 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Trecem la amendamentul 246 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 252 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e adoptat, dar verificăm. 252. Vă rog close the vote. It is adopted. Compromise 7 in favor. Compromis 7 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 265 pentru. Against. Împotrivă, abțineri respins. Compromise 8 in favor. Against. Compromis 8 pentru, ab, pentru împotrivă, abținere adoptat. Compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Trecem la compromis 10. Pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 390 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromis 11 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 404 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 426 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 427 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 428 pentru, împotriva abțineri respins. 429 pentru, împotriva abțineri adoptat. Trecem la compromis 14 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 440 pentru, împotriva abțineri adoptat. Trecem la considerente 53 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 54 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Apoi amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat adoptat, 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 63 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat și 64 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 17, îmi cer scuze, 72 pentru, împotrivă, nu, nu, nu se cortează, doamna președinte, e compromis 17. Compromis 17 a fost supus la vot împreună cu compromisul 2, iată de ce trecem la amendamentul 72, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 76 pentru, împotriva, abțineri, respins. 75 pentru, împotriva, abțineri, respins. 78 pentru, împotriva, abțineri, respins. 77 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Haideți să verificăm 77, vă rog. S-a închis votul, e respins. 81 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Trecem la 86 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 87 pentru, împotriva abțineri respins, 88 pentru, împotriva abțineri. Verificăm, haideți să verificăm 88. close vote. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la 89 pentru, împotriva abținerii adoptat. 93 pentru, împotriva abținerii adoptat. 95 pentru, împotriva abținerii respins. 94 pentru, împotriva abțineri respins. Compromis 22, nu. Deci 101. 101 pentru, împotriva abțineri. Adoptat. 109 pentru, împotriva abțineri. Adoptat. 110 pentru, împotriva, abțineri, respins. Trecem la 114 pentru, împotriva, abțineri, respins. 115 pentru, împotriva abțineri respins. 111 pentru, împotriva abțineri respins. 119 pentru, împotriva abținerii respins. Trecem la amendamentul 11 pentru, împotriva abținerii adoptat. 126 pentru, împotriva abținerii adoptat, 127 pentru, împotriva abținerii, adoptat, și acum votul final, vot electronic. S-a închis votul. With a large majority, so congratulations to our rapporteur. 31 in favor, 2 against, and uh, one abstention. So, uh, rapporteur, you want to... Domnule raportor, doriți să las cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. S-a întrerupt microfonul vorbitorului. Doream să mulțumesc tuturor colegilor. Este un aviz eh, de care e competentă pe fond Comisia ITRE, dar după cum știți e vorba de partea referitoare la competența noastră, la standardele care certifică din punct de vedere al siguranței toate aparatele și toate sistemele europene. Este așadar o parte foarte importantă unde avem competențe semnificative. Am purtat o dezbatere îndelungată și în ceea ce privește conflictul de competențe, cred că am făcut o treabă bună și în cadrul rezultatului doream să scot în evidență că am ajuns la amendamente de compromis uh, când vine vorba mai ales de ce ține de competențele noastre. Activitatea comisiei a fost una foarte țintită, precisă, le mulțumesc colegilor și vom încerca să ne apărăm poziția în cadrul dezbaterilor de la Trilog. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Asta înseamnă că putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de discutarea amendamentelor de compromis referitor la raportul privind fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană Raportor este doamna Corața Bild. Îi dau cuvântul de îndată. Uh, Mulțumesc, Anali. În primul rând trebuie să spun că împreună cu raportorii din uh, umbră vreau să le mulțumesc pe această cală cu excelent, pentru excelenta uh, cooperare. Am făcut 20 de amendamente de compromis. Să vă reamintesc cât de importantă este această legislație pentru a crea condiții de uh, concurență uh, echitabile pentru toți uh, agenții. Uh, cred că am uh, stabilit cea de-a cincea libertate, libertatea de uh, circulație a datelor. Este vorba de o mobilitate crescută a datelor care nu au caracter personal, asigurarea accesului pentru autoritățile competente în scopuri uh, juridice, facilitarea uh, portării uh, datelor uh, de la un stat membru la celălalt, dorim împreună să uh, avem uh, reguli uh, juridice, dispoziții juridice sigure pentru viitor. Am avut o întâlnire uh, la Strasburg care a fost foarte productivă. O să parcurg acum rapid uh, articolele și îl salut uh, pe reprezentul, reprezentantul președinției bulgare. Am avut niște discuții informale și cred că lucrurile vor decurge în continuare în mod constructiv pentru a primi mandatul. Articolul 2, în ceea ce privește domeniul de aplicare, am ajuns la un acord care este foarte, foarte clar și anume GDPR continuă să se aplice pentru toate datele cu caracter personal și în cazul unor seturi de date mixte uh, se va aplica uh, această uh, dispoziție numai pentru datele cu caracter nepersonal. GDPR este vorba de utilizarea pentru datele cu caracter personal. Uh, vreau să uh, mă adresez colegilor de la S și D și de la uh, Vers. Textul este foarte clar, nimeni nu vrea să submineze GDPR-ul și nici nu putem să o facem. Deci, în ceea ce privește considerentul nouă, grație ajutorului uh, dat uh, de serviciul juridic, am clarificat acest lucru. Apoi, considerentul 10, în ceea ce privește domeniul de aplicare, subliniem că acest regulament nu impune nicio obligație de a uh, stoca diferitele tipuri de date separat și nici obligația de a le dezagrega în cazul în care există pachete mixte. Acest regulament nu obligă în niciun fel entitățile private sau uh, entitățile publice să-și externalizeze datele. Este un lucru care se face pe baze voluntare, lucru care este important pentru unii dintre colegii noștri. Este important să includem autoritățile publice dacă dorim ca acestea să fie mai eficiente, să fie mai rentabile în prelucrarea datelor. Însă nu este obligatoriu să o facem. Articolul 3. Definiții și considerentul uh, aferent 7 am ajuns la un bun compromis care spune foarte clar că atât sectoarele publice și private sunt incluse în domeniul de aplicare. E vorba și de achizițiile publice care sunt incluse aici, așa cum a dorit uh, colega de la ALDE și se specifică că acest lucru se face fără a duce atingere directivei privind achizițiile publice. Nu putem să o schimbăm cu acest regulament, însă am clarificat lucrurile pentru că S și D avea o preocupare în acest sens. Articolul 4. Libera circulație a datelor. Excepția. Mă bucur că există un consens puternic să avem o excepție uh, în ceea ce privește ordinea publică și nicio altă uh, excepție. Cu considerentul 12a explicăm uh, tratatele și jurisprudența și am preluat uh, lucrurile așa cum ne-a uh, sfătuit uh, serviciul juridic. Uh, pentru a veni în întâmpinarea vizului 3 și FDD, cerințele de localizare a datelor trebuie să fie care rămân în statele membre trebuie să fie publicate pe website-ul uh, Comisiei în uh, limbile sale de lucru. Acest lucru se reflectă în articolele 4 și 5 și, artic- și considerentul 15. De fapt, am simplificat lucrurile în articolul 5 pentru autoritățile competente dintr-un alt stat membru să ceară furnizorilor de servicii, companiilor în primul rând și apoi, dacă este necesar, să ceară și autorităților competente din celelalte state membre dacă doresc uh, să aibă acces din uh, motive juridice la datele prelucrate în alte state membre. Aici nu văd probleme. Apoi, articolul 6, uh, codul de, conduc, de conduită, portarea unui serviciu am încercat uh, să nu fim foarte prescriptivi, însă am uh, venit în întâmpinarea unor cereri și am inclus unele din amendamentele verzilor și uh, socialiștilor și democraților. Uh, portarea datelor trebuie să se facă într-un format ușor de citit, trebuie să țină cont de principiul interoperabilității. De aceea am adăugat acest lucru în text. Sunt chestiuni asupra cărora dorim să fim foarte clari. Toate grupurile au contribuit în acest sens. Trebuie să fie ușor de asemenea pentru IMM-uri. IMM-urile trebuie să fie încurajate să participe în elaborarea unor coduri de conduit, așa cum au dorit uh, Verzi și el și de Articolul 9. Evaluarea. Sunt bucuroasă că toată lumea este de acord cu calendarul. 3 ani și jumătate. Uh, o să parcurg rapid acest calendar. Intrarea în vigoare 20 de zile după data publicării, de obicei două săptămâni, depinde. Data aplicării este 6 luni de la data publicării. Uh, elaborarea codurilor de conduită trebuie să fie finalizată la un an după data de publicare și implementată în mod efectiv doi ani după publicare. Deci am uh, separat uh, adoptarea codului de conduită și aplicarea efectivă a acestuia pentru a da posibilități uh, maxime și asta ca reacție la cererea industriei. Comisia trebuie să prezinte orientări, linii directoare în ceea ce privește uh, uh, interacțiunea dintre uh, cele două texte uh, juridice. Și am inclus uh, preocupările S și D în ceea ce privește dinamizarea datelor, uh, anonimizarea, mă scuzați, datelor. Dacă datele care au fost anonimizate ele vor fi uh, acoperite de uh, legislația uh, pertinentă. Pentru uh, comunicațiile electronice, acestea nu vor fi afectate. Nu a fost necesar să includem acest lucru, dar am adăugat această prevedere în spiritul compromisului. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru cooperare. Aștept o susținere puternică la vot pe data de 4 iunie și obiectivul meu este să încep întâlniri de ordin tehnic și negocieri cu președinția bulgară de îndată ce primesc acest mandat și sper să uh, finalizăm, așa cum a adoptat uh, Consiliul uh, în concluziile sale, cu, odată cu președinția bulgară. Nicola Danti va vorbi pentru S și D. Mulțumesc, doamnă președinte. Colega noastră, Cristel Șaldemoze, nu poate fi prezentă azi, își cere scuze și mi-a transmis mie notele sale în legătură cu uh, amendamentele mm, la fluxul liber al datelor. Dragi colegi, la ultima reuniune a raportorilor din umbră s-au făcut progrese în acest dosar important uh, pentru viitorul finalizării pieței unice digitale. Dar considerăm că încă compromisurile pot fi îmbunătățite și mai mult Um, și doresc să mulțumesc uh, raportorului pentru toate eforturile. Uh, apreciem ceea ce s-a făcut pentru a clarifica textul din punct de vedere juridic pentru um, a explica exact care este interacțiunea între acest regulament și cel general privind protecția datelor, inclusiv în ceea ce privește datele mixte. Um, este și mai important pentru grupul nostru că acest regulament să nu compromite niciun fel protecția comunicațiilor personale și um, respectarea vieții private în comunicațiile electronice. În al doilea rând, trebuie clarificată problema licitațiilor publice. Luăm notă de măsurile luate de raportor, care nu include um, procesarea datelor în cadrul uh, Uh, achizițiilor publice. Dar ne rezervăm dreptul să a depune, de a depune um, observații suplimentare pentru a clarifica clar diferența între acest regulament și directiva privind achizițiile publice, mai ales pentru aspectele uh, sociale de mediu și cele legate de dreptul muncii. Trebuie să facem progrese în legătură cu de-anonimizarea datelor personale. Suntem ferm convinși că trebuie să consolidăm și mai mult textul, dar recunoaștem și faptul că s-a avansat într-o direcție pozitivă. Avem încredere că se va ajunge la un acord în legătură cu aceste două ultime puncte rămase nerezolvate. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc Ana Mariei pentru ce a, ce a făcut la acest dosar și atitudinea de cooperare. Sunt uh, uh, în consens uh, cu raportorul, vrem o finalizare rapidă și să avem un regulament în acest sens. Îi susțin toate punctele de vedere care au fost echilibrate și sper că vom avea o poziție de negociere foarte bună în, în trialogul cu Consiliul. Nu o să repet ceea ce s-a spus. Cred că discuțiile pe care le-am avut au fost fost uh, uh, foarte bune. Vreau câteva aspecte să subliniez trebuie să avem o, uh, o poziție foarte puternică în ceea ce privește excepții uh, pentru sectorul public. Să le adoptăm numai atunci când este necesar, pentru că atunci subminăm scopul acestei propuneri. Susțin raportorul de a minimaliza derogările în ceea ce privește uh, achizițiile publice. Apoi, uh, în ceea ce privește portarea, sunt de acord uh, cu uh, raportoarea. Uh, știm că există diferențe de opinii, dar cred că uh, compromisul este bun, a realizat un echilibru și permite uh, părților interesate uh, să vină și să elaboreze un cod de conduită. Compromisul uh, se bazează pe un sistem transparent, uh, flexibil. Uh, amendamentele vor crește calitatea serviciilor pentru utilizatori, în special pentru IMM-uri. Deci, ca să conchid, suntem încântați de ceea ce avem în fața noastră pentru analiză și sper să începem trialogul cât mai curând cu putință. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru al de Dita Haransova. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă uh, președintă. Nu am nimic de spus, Ana Maria. Ai făcut o treabă excelentă. Am uh, reușit într-o perioadă scurtă de timp uh, să obținem un rezultat și să transmitem un mesaj pozitiv. Parlamentul European a cerut adoptarea unui, acestui regulament și trebuie să îl dăm cetățenilor noștri. Mesajul meu este că trebuie să accelerăm negocierile cu Consiliul. Uh, aveți uh, toată susținerea politic, uh, grupului meu politic și o să susțin echipa în perioada negocierilor cu Consiliul. Mulțumesc, Dita, pentru vers. Nu avem pe cineva prezent. Deci, Comisia Pierre Chastener, care este aici, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața. În primul rând vreau să mulțumesc uh, Comisiei IMCO pentru volumul de muncă pe care l-a presupus acest uh, dosar și, în general, piața digitală. Uh, apreciem foarte mult faptul că Parlamentul European a lucrat atât de rapid acest dosar important pentru piața digitală. Amendamentele de compromis sunt o bază solidă pentru procesul legislativ și pentru respectarea unui calendar ambițios. Linia generală în Comisia IMCO este limitarea excepțiilor și acest lucru mă bucură și excepțiile trebuie să se limiteze numai la ordinea publică. Acest lucru este important pentru Comisie. Apoi menținerea uh, datelor din sectorul public uh, în cadrul domeniului de aplicare este un lucru pe care îl salutăm. Acest lucru înseamnă servicii uh, publice inovatoare și moderne care să vină în întâmpinarea cerințelor cetățenilor. Este esențial ca sectorul public și datele acestui sector să uh, fie uh, stocate și prelucrate uh, oriunde pe teritoriul Uniunii Europene. Desigur, suntem oarecum mai prudenți atunci când este vorba de obligații suplimentare. Amendamentele de compromis le propun acest lucru comisiei, de pildă atunci când spuneți că se uh, va da uh, atenție uh, de localizării acestor date, adoptarea unor decizii în ceea ce privește aceste restricții. Poate că am dorit să vedem un calendar mai realist. Oricum, doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru eficiența cu care ați lucrat, cu faptul că ați adus la oaltă uh, elementele uh, unei uh, piețe um, uh, fragmentate și acest lucru este în interesul cetățenilor. General, am conchis că există o dorință politică uh, de a face ca lucrurile să progreseze și am dorit ca acest proces să continue rapid. Vreau să reamintesc că uh, întâlnirea informală a liderilor Unii Europeni uh, care a avut loc la Sofia ieri în ceea ce vește uh, piața digitală, liderii europeni au spus că este necesar să avem, să Uh, cădem de acord uh, asupra acestui regulament care se termine până în iunie 2018. Mulțumesc! Dau cuvântul din nou uh, raportoarei. Mulțumesc tuturor colegilor care au susținut acest dosar. Vreau să mulțumesc și Comisiei mm, pentru susținerea sa vreau să spun secretariatului și consultanților să parcurg uh, chestiunile uh, reliefate de colegul meu uh, Nicola, uh, CDPR-ul. Ceea ce putem să facem este să menținem acest uh, uh, text care trebuie să fie foarte riguros uh, Uh, și foarte îndrăzneț Scriem uh, uh, un regulament și nu o carte. Deci, în ceea ce este cadrul juridic, protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor personale și protecția uh, caracterului privat al uh, comunicărilor electronică. Directiva 2668 și Directiva 2558 nu sunt afectate de acest regulament. Acesta este uh, amendamentul de compromis la considerentul 9. Sper că uh, acest uh, lucru îi va convinge pe cei de la socialiști uh, democrați că nu va fi afectat în niciun fel regulamentul privind uh, protecția datelor. Am adăugat un text uh, foarte clar și dați-mi voie să-l găsesc. Am uh, scris aici chiar Crista, colega mea, raportorul din umbră, autoritățile publice nu, uh, nu trebuie, să fie, trebuie să fie incluse de acest regulament, inclusiv în cadrul uh, achizițiilor publice, fără uh, a aduce atingere uh, directivei privind achizițiile publice. Deci, Nicola, este foarte clar. Și al treilea punct, anonimizarea. Și acolo, în articolul 9, am adăugat în mod clar problema anonimizării și dați-mi voie să citesc că aplicarea acestui regulament trebuie să țină cont de, la, de evoluțiile pieței, ceea ce poate să extindă posibilitatea pentru anonimizarea datelor. Desigur, abia aștept să discut cu Crystal, cu S și D, aceste trei aspecte. Doresc să vă spun că am făcut foarte multe eforturi să le includem în text și Sper că o să ajungem uh, la un acord de plin asupra compromisurilor prin vot. Mulțumesc. Votul va avea loc pe 4 iunie la întâlnirea Comisiei. Putem să încheiem acest punct de pe ordinea de zi și să trecem la următorul punct, un schimb de opinii cu Comisia în ceea ce privește promovarea transparenței uh, pentru utilizatorii online în serviciile de mediere și ca parte a strategiei pieței unice digitale, Comisia a propus la sfârșitul lui aprilie un regulament privind caracterul transparent și echitabil pentru crearea unui observator a platformelor online Propunerea este însoțită de un studiu de impact uh, care include uh, puncte de vedere ale părților interesate și dovezi uh, într-o perioadă de trei ani. Scopul acestei prezentări este să avem un prim schimb de opinii cu Comisia Europeană și aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Stein care va face această prezentare. Domnul Stein, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața tuturor. De fapt, directorul meu ar fi trebuit să facă această prezentare, e pe drum, dar pot să o încep eu și poate să um, participe și dânsul să completeze ce spun uh, uh, când ajunge. Inițiativa noastră a fost așteptată de mult, a fost publicată acum uh, câteva săptămâni uh, e vorba, uh, pe platformă. Um, e vorba de promovarea echității și transparenței. Am observat în economia online că prin platforme, prin intermediere online, Uh, piața unică digitală a devenit realitate. Toate aceste platforme facilitează accesul la multe firme și la mulți, uh, pentru multe firme, la foarte mulți consumatori, dincolo de frontiere, pe scară foarte largă, în uh, sectoare foarte diferite ale economiei. În comerțul electronic, multe IMM-uri pot să vând, să facă vânzări în multe alte state membre prin intermediul platformelor. Um, hotelurile prin uh, platformele de rezervare online, de exemplu, firmele care fac aplicații prin uh, uh, magazinele virtuale de aplicații și așa mai departe. Deci comerțul digital e în creștere, intermedierea digitală e în creștere, dar asta duce și la dependență. Peste un milion de firme din Europa, dintre care multe sunt firme mici, uh, folosesc aceste platforme și au nevoie de aceste platforme. Deci, uh, dar și depind de aceste platforme pentru a avea un contact cu consumatorii, de unde rezultă un dezechilibru în puterea de pe piață, pentru că sunt mult mai mici sau pentru că platformele în multe sectoare ale economiei sunt uh, cei, singurele care au acces la anumite segmente de consumatori. Deci, platformele care folosesc termeni și condiții care se aplică tuturor, ceea ce este normal atunci când ai mii, dacă nu milioane de utilizatori pe platformă, și în aceste, acest termeni de utilizare, deci acești termeni de utilizare sunt extrem de importanți și sunt punctul de plecare al problemelor pe care le-am identificat în analiza noastră. Am făcut multe anchete, studii, consultări și așa mai departe. Deci, am uh, găsit o serie, am, ajuns, am strâns o serie întreagă de informații pe care le găsiți în evaluarea de impact. Uh, acești termeni nu sunt întotdeauna clari, se schimbă des, fără informare anticipată Uneori, uh, unii uh, utilizatori sunt scoși de pe listă, ceea ce poate fi foarte periculos dacă firmele respective depind de această platformă. Sunt probleme de ranking care, de asemenea, importante, uh, sunt importante pentru că rankingul înseamnă cine este vizibil pe o platformă și cine nu, sau pe motoarele de căutare. Să pun și probleme legate de date, Uh, pe care firmele le pot folosi de pe platforme, sunt probleme legate de discriminare. Mm, atunci când o platformă este integrată vertical și este în concurență cu vânzătorii părți terțe, de asemenea, există clauze de paritate de prețuri. Uneori, utilizatorii nu sunt liberi să ofere serviciile și bunurile în diferite forme pe platforma respectivă. Am încercat să abordăm toate aceste probleme în inițiativa noastră, care este una țintită și abordează anumite practici în așa fel încât să nu uh, contracareze modelul de afaceri al uh, platformelor. Deci se pleacă de la, presiune, de, la, de, la, de la presupunerea că regulile jocului trebuie să fie clare, transparente și previzibile, dar nu definim noi care trebuie să fie aceste reguli. Deci nu interzicem nimic și nu punem pe nimeni pe lista neagră, dar regulile trebuie să fie clare și posibilitatea um, de, um, de a depune o plângere trebuie să existe. Deci, da, în caz de plângere, problema trebuie rezolvată cât mai uh, clar și cât mai ieftin uh, și trebuie să existe o uh, abordare clară. Ca utilizator al unei platforme, trebuie să pot să intru rapid în contact cu platforma respectivă să mi se rezolve problemele. Dacă nu, se reu- dacă nu reușesc asta, dorim să facilităm medierea ca modalitate eficientă și rapidă și ieftină de rezolvare a divergențelor uh, în afara tribunalelor și să existe și o posibilitate de plângeri colective dacă o platformă nu respectă regulamentul. În ceea ce privește domeniul de aplicare, Există definiția platformelor, uh, deci ce intră în domeniul de aplicare și ce nu. Dorim inter- să abordăm intermedierea între utilizatori și consumatori. Deci utilizatorii care folosesc platforme de intermediere online, intermediar online pentru a oferi servicii și produse consumatorilor. Deci e vorba de inițierea unor tranzacții care sau pot duce la o tranzacție pe acea platformă. Deci uh, cumpărarea se face pe acea platformă, intri pe platformă, cumperi acolo și după aceea primești produsul sau uh, descarci aplicația, dar și în, caz în, care, în cazul în care tranzacția se face în afara platformei, pe site-ul uh, uh firmei care vinde sau offline, de exemplu, Uh, pe Google um, se poate avea acces la diferite restaurante care au uh, contracte cu Google. Deci apar dar, nu, bineînțeles, nu mănânci pe telefon, ci mergi în restaurant și acolo se consumă contractul respectiv. Dar platforma este cea care a pus în contact vânzătorul cu cumpărătorul. Um, locul geografic unde se află platforma este irelevant dacă serviciul de intermediere are loc în Europa. Deci, dacă un vânzător european folosește orice tip de platformă pentru a oferi bunuri și servicii clienților europeni, se aplică reglementările. Iată pe scurt uh, domeniul de aplicare. Între timp a sosit și directorul și vom răspunde, bineînțeles, amândoi la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Uh... Mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră. Aș dori acum să dau cuvântul domnului Schwab. În numele grupului PP. doriți să spuneți ceva, să puneți o întrebare? Nu, deocamdată nu, mulțumesc. Nicola, vă rog. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru propunerea făcută. Aș dori să exprimez aprecierea noastră pentru că, în sfârșit, punem în centrul acțiunii noastre de reglementare un uh, subiect important, determinant pentru dezvoltarea economiei digitale. E vorba de platforme. Doresc să amintesc faptul că comisia noastră a avut o inițiativă Ehm, importantă a, a votat un raport de inițiativă acum un an și jumătate, doi ani pe acest subiect și deci a fost punctul de plecare a reflexiei noastre în legătură cu platformele. Cred că această propunere făcută de comisie este deosebit de importantă, acoperă un singur aspect, e vorba de relațiile B2B. Noi am dorit să ni se facă în viitor și o propunere de regulament pentru relațiile între platforme și consumatori, dar este deja un prim pas important. Salutăm cu multă satisfacție faptul că s-a prevăzut un mecanism de recurs în caz de controverse sau plângeri. Uh, mă bucur că s-au inclus și motoarele de căutare în domeniul de aplicare și ne bucurăm și de dispozițiile care prevăd obligațiile de informare ale utilizatorilor dacă se modifică uh, termenii și condițiile, se suspendează contul, se cere transparență în legătură cu poziționarea bunurilor și serviciilor oferite. Apreciez uh, că s-a acordat importanță rankingului și nediscriminării pe platformele online. Eu, de altfel, am fost raportor pentru o economia colaborativă și atunci am abordat chestiunea algoritmilor care reglementează relațiile interne de pe o platformă care duc la evaluările privind rankingul fiecărui subiect pe platformă. Deci sunt, toate acestea sunt elemente importante de abordat. Aș dori să pun întrebări în legătură cu două aspecte pe care nu le-am găsit sau în legătură cu care aș dori clarificări din partea Comisiei de ce se prevede o excepție pentru IMM-uri la articolul 9 care stabilește datoria de a informa legătură cu serviciile de intermediere online și prevederea unui sistem intern uh, pentru reclamațiile utilizatorilor agenți economici și de ce să nu se prevadă, așa cum există deja în multe state membre, o uh, o obligație de price parity clause care dezavantajează hotelurile mici și agenții economici mici. În rest, sunt convins că comisia noastră va putea îmbunătăți această propunere care este de apreciat, cred, așa cum a fost făcută de comisie. Mulțumesc! Dau cuvântul acum Ditei Caranțova. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și eu comisiei pentru prezentarea sa. Așa cum s-a subliniat, e vorba de relațiile business to business aici, dar uh, și relația mm, B2C, deci business to consumer, este importantă relația între firme și consumatori, de aceea este important ca actorii mici de pe piață, mai ales IMM-urile, să aibă o șansă să ajungă în, un, în contact cu consumatorii. Uh, concurența poate rezolva anumite probleme. Eu cred că trebuie să lăsăm piața să rezolve uh, Uh, aceste probleme. Dacă cerem o povară administrativă suplimentară, trebuie să, ne, să fim siguri că ea este necesară pentru a rezolva problema. Este clar că relația între, um, între platforme, între firmele mari și furnizori uh, este uh, asimetrică dar aș dori să aflu mai multe exemple legate de modul în care platformele abuzează de această asimetrie. Nu sunt împotriva propunerii din principiu, dar aș dori să mă asigur că nu creăm controle ex ante. Utilizatorii platformelor de altfel nu doresc asta. Deci aș dori mai multe exemple din partea Comisiei. Cred că trebuie să ne asigurăm că se face o analiză completă a raportului cost-avantaje ale propunerii Deocamdată pot să dau doar o primă impresie. Prima problemă trebuie să fie domeniul de aplicare. Se pare că obiectivul sau ținta um, sunt platformele mari care au mijloacele de a le pune în aplicare uh, și singura excepție este pentru întreprinderile mici doar la un singur articol. De ce nu este o excepție generală? Acest regulament nu trebuie să devină o povară pe umerii IMM-urilor și a noi, companiilor noi. Apoi, în ceea ce privește rankingurile, trebuie să fim foarte atenți atunci când cerem mai multă transparență în ceea ce privește rankingul. Uneori transparența e un lucru bun. Dacă o firmă plătește ca să fie în partea superioară, atunci nu, acesta nu este ranking, este, este reclamă și trebuie să fie foarte clar că e reclamă. Trebuie să fie clar pentru consumator și pentru celelalte, ceilalți utilizatori ai platformei. Dar, de exemplu, dacă uh, primele locuri de pe, dintr-un motor de căutare e, sunt în funcție de numărul de hyperlink-uri, atunci înseamnă că ele sunt utile. Și toată lumea știa că așa funcționa ranking-ul câțiva ani în anii 90. Ce s-a întâmplat apoi a fost că, pentru că toată lumea știa asta, unii, mai ales cei care uh, doreau să facă spam, au uh, creat milioane de pagini de hyperlink-uri pentru uh, a câștiga ranking-uri și Google e bun pentru că a fost unul dintre primele uh, măsoare de, de, de, motoare de căutare care a creat un sistem de ranking valabil. Încă se încearcă să se modifice sistemele de ranking. Se face, uh, puteți să vedeți ce găsiți când, uh, dacă, dacă puneți uh, optimizarea rankingului într-un motor de căutare. Um, sprijin, deci, mai multă transparență, dar uneori e mai bine pentru toată lumea atunci când lucrurile nu sunt complet deschise, atunci să se respecte secretele comerciale. Apoi, în legătură cu restricțiile, aș dori să știu de ce Comisia a ales doar transparența și nu să limiteze anumite clauze potențiale de abuz. Această propunere se datorează problemelor de pe, legate de paritatea preț, prețurilor pe platformele de rezervare de hoteluri online. De ce nu a rezolvat uh, sau nu a abordat Comisia problema? Se lasă statele membre să rezolve asta cu legi, cum este așa numită lege Macron în Franța, dar nu se face nimic la nivel european. Aș dori să știu de ce s-a luat această decizie. În fine, în legătură cu mecanismul de recurs, aș dori să știu dacă Comisia a prevăzut o hierarhie o ierarhie a recursurilor. Dacă, -am am dacă bine am văzut eu, nu există o condiție de a trece prin procedura internă de plângeri înainte de a se adresa mediatorului sau pentru a, înainte de a face recurs corectiv. Cred că platforma și utilizatorul mai întâi trebuie să rezolve problema între ei înainte de a implica uh, avocații. Mă voi opri aici și voi asculta cu interes răspunsurile comisiei la întrebările mele. Mulțumesc! Mulțumesc. Acestea au fost întrebările. Dau cuvântul înapoi Comisiei pentru a răspunde. Thank you very much. Good morning. Mulțumesc. Bună dimineața. Am cer scuze că am ajuns cu o întârziere. E bine cunoscută eficiența acestei comisii, dar cred că colegul meu a făcut o introducere pertinentă. Întrebările sunt utile așa că am să încerc să răspund cât se poate de bine. În primul rând, în ceea ce privește scutirile pentru IMM-uri. Și cred că ambele întrebări uh, au vizat acest aspect. De ce am crezut că era necesară o scutire? De ce această scutire nu era mai amplă decât prevăzută în propunere? Credem că odată adoptată Propunerea vine cu lucruri bune pentru toată lumea, mai ales dacă este o platformă de mică dimensiuni la început și încă nu beneficiezi de reputația platformelor mari. Nu ai vrea să te găsești într-o situație în care ar exista mai puțină încredere în platformele mici pentru că nu ar respecta principii de bun simț, credem noi. Credem așadar că o scutire mai amplă chiar ar fi în defavoarea acestor mici platforme pentru că ar sumina încrederea în ele. Firește, aici apare întrebarea dacă această propunere va impune povere administrative importante, care e impactul acestei propuneri în general. Ca de obicei, am făcut un studiu de impact amplu și am ajuns la concluzia că de obicei uh, Um, povara administrativă acestei propuneri e destul de limitată pentru că e transparentă, se concentrează în principal pe condiții și criterii, acele condiții pe care le dorești de altfel, care respectă regulamentul și practic nu ar presupune un efort în plus singura potențială povară administrativă pe care am văzut-o și am constatat-o e cea care ar deriva din uh, gestionarea plângerilor, mai ales plângerile interne. Și această povară poate să se ridice la 1-2% din cifra de afaceri dacă ești o platformă de mici dimensiuni cu 10 angajați și unul din acești angajați ar trebui să fie detașat să gestioneze plângerile, credem că ar fi disproporționat. Credem că propunerea în ansamblul ei e în avantajul tuturor, inclusiv IMM-urilor, micilor platforme care încearcă să se extindă când vine vorba de gestionarea internă a plângerilor, raționamentul era că, într-adevăr, pentru acele platforme de mici dimensiuni, cu un personal eh, redus sub 50, cu o cifră de afaceri sub 10 milioane de euro, ar putea să reprezinte un efort disproporționat. Iată de ce s-a prevăzut scutirea, dar nu pentru restul eh, propunerii, care credem că e una rezonabilă pentru toată lumea și chiar are un efect favorabil pentru micile platforme, pentru că le ajută să dobândească încrederea comunității de afaceri care le va folosi. În linii mari, doamna Saranu vă spunea că nu e convinsă că piața sau politica de concurență sau consumatorii ar putea să găsească o soluție. E bine, nu asta e concluzia la care a ajuns Comisia. Comisia consideră că sunt probleme de natură structurală, inerente și care e foarte puțin probabil să fie rezolvate de industrie, de platformă. Firește, colaborăm de-a aproape cu colegii noștri de la Digi Concurență și ei au ajuns la aceeași concluzie, și anume că politica de concurență nu e o soluție eficace în acest sens, pentru că de multe ori durează foarte mult și uh, afacerea ta va avea de suferit. Nu poți aștepta foarte mult pentru a aștepta o soluție. În schimb, credem că politica de concurență și această măsură de piață pot să se îmbine foarte bine exemplul făcut, de pildă, referitor la um, clauza de paritate de preț, nu mergem mai departe să le interzicem. S-a făcut de altfel o analiză în rețeaua concurențială europeană privind avantajele și dezavantajele acestor clauze, încă părerile sunt împărțite și firește există riscul unor abuzuri. Dacă poți beneficia de vizibilitate pe platformă, Uh, după care, când vine vorba de finalizarea contractului, nu recurgi la platformă, deci platforma nu ar avea cum să facă bani de pe urma acestui contract, atunci sensul platformei ar fi pur și simplu subminat. Există așadar această discuție a avantajului oferit de platforme, pentru că ele reprezintă o alegere pentru consumatori. Clauzele de tip națiunea cea mai favorizată nu sunt dăunătoare în sine. Uh, Deși, într-adevăr, multe state membre au interzis aceste clauze națiune, cea mai, națiunii cele mai favorizate, trebuie să le urmărim de aproape și, într-adevăr, dacă e necesar, să intervenim acolo unde e necesar și transparența e necesară în acest sens. Pentru că dacă, trans, dacă platformele, de platformele trebuie să fie explicite în termenii și condițiile lor privind uh, clauzele de națiune cea mai favorizată să spună de ce le aplică și uh, trebuie să ofere justificări cum că aceste clauze sunt într-adevăr acceptabile. Vedem că există așadar o interacțiune pozitivă între transparență, principiile pieței interne și instrumentele care stau la dispoziția autorităților noastre de concurență. Mecanismul plângerilor, dacă există un fel de scară ierarhică de pași care trebuie îndepliniți. Primul pas e firește cel de a înainta o plângere companiei. Trebuie să existe un mecanism de procesare internă a plângerii. Dacă nu funcționează, se recurge la mediere. Dacă nu, ulterior, poate uh, un remediu, uh, o cale de atac ar putea să fie o soluție firească. Bineînțeles, oricine încearcă să soluționeze o plângere că se poate de repede va trece prin aceste etape. Oamenii au firește libertatea de a alege după bunul plac. Nu putem să restricționăm uh, din punct de vedere legal accesul la căile de atac. Nu putem prevedea într-un instrument juridic înainte de a recurge la mediere trebuie să treci prin soluționarea internă a disputelor sau înainte de a merge în instanță trebuie să recurgi la mediere și așa mai departe. Nu putem uh, să împiedicăm oamenii să recurgă la o soluție în justiție. Firește, cel mai normal e să încerci să obții o soluție cât se poate de repede și cu costul cel mai redus. Dar noi nu putem să le impunem oamenilor să treacă mai întâi prin uh, soluționarea internă a disputelor înainte să recurgă la instanțe sau la mediere, pentru că ar fi ilegal. Să văd uh, care erau celelalte observații. Studiul de impact, firește, acesta include multe din uh, întrebările care cred, din multe din răspunsurile, îmi cer scuze, care cred că vă interesează. Dacă îmi permiteți, doresc să completez acest, acest ultim uh, comentariu pentru că ați cerut dovezi concrete referitor la amplarea problemelor și nu am să intru acum în detalii privind studiul de impact, acolo veți găsi multe statistici, date și Asta în ceea ce privește toate practicile identificate, care de altfel sunt uh, adesea confirmate de alte surse din afara studiului nostru. Noi în studiul nostru am descoperit că peste 40% din utilizatorii se lovesc de probleme cu uh, condițiile platformelor. O anchetă germană a Camerei de Comerț din Germania a făcut un sondaj asemănător și a aflat că 46% din toți comercianții care folosesc platformele au comunicat schimbări frecvente și arbitrare în condiții. Alți utilizatori eh, vorbesc de factorul teamă, un alt factor identificat, și anume că eh, micile întreprinderi, micile afaceri depind de marile platforme și de multe ori se tem pur și simplu să spună ceva, pentru că depind de aceste platforme. Uh, un caz de pildă 60% din cei care comercializează pe Amazon au spus că se tem să se plângă pur și simplu. Noi am încercat să cuantificăm impactul total. Dacă 40% din uh, acele afaceri care folosesc platforme vorbim, să se lovesc de probleme, vorbim de aproape uh, sute de mii de întreprinderi mici peste tot în Europa și dacă asumăm că toate aceste probleme la oaltă reprezintă doar 1-2% din pierderile în cifra de afaceri, ajungem de îndată la o sumă undeva între 4 și 16 miliarde de euro venit pierdut într-un an. Eh, sume consistente așadar. Eh, doar adunând acel impact la, nivel, uh, la nivelul micilor întreprinderi, micilor afaceri. Cred că a existat o problemă referitor la acel clasament, deci uh, am impus aici transparență. N-ar fi mai bine dacă oamenii n-ar ști cum se face clasificarea, n-ar avea mai multă încredere în sistem? Uh, încă o dată, în evaluarea noastră, pe baza unei analize amănunțite și răspunsurilor din partea companiilor, am constatat că mai ales în acest domeniu unde se plătește pentru vizibilitate, cei care încearcă să-și îmbunătățească vizibilitatea și poziția în clasament. Știm cu toții că dacă apar pe pagina a doua, a treia, chiar și pe paginile pentru rezervări de hotel, dacă ești la coadă, practic ești inexistent. Și am uh, descoperit că sistemul e atât de opac încât e greu uh, să-ți dai seama care e relația între plata făcută și relația cu vizibilitatea. Companiile le-au spus că pur și simplu licitează în beznă. Nu, nu știu dacă i-a ajutat să dobândească mai multă uh, vizibilitate sau nu și de aia am venit cu un, cu un uh, mecanism transparent unde să fie clar care sunt parametrii, care e relația între plată și uh, efectul asupra vizibilității. Nu considerăm că a lăsa la latitudinea platformelor sau mai degrabă la latitudinea motoarelor de cotare e o idee bună. Știm cu toții că calendarul e strâns, uh, E o propunere importantă, e primul pas. Am creat uh, și un grup de observare și monitorizare. Credem însă că este un prim pas important și, firește, așteptăm ca Parlamentul și sperăm ca Parlamentul și Consiliul să facă un efort astfel încât această propunere să fie adoptată înainte de finalul mandatului și Comisia Firește vă stă la dispoziție pentru realizarea acestui obiectiv. Mulțumesc. Doamna Saconsari are o întrebare. Mulțumesc. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Și vă mulțumesc pentru introducerea la acest subiect. Cred că suntem cu toții de acord că e un subiect foarte important și doream să repet o întrebare deja adresată Comisiei. Încrederea este fundamentală în această revoluție digitală Acum o parte din încredere s-a pierdut, o parte din încrederea cetățenilor, din cauza a nenumărate abuzuri de date. După cum spuneați, este important să ne mișcăm cât se poate de repede. Pentru a repeta întrebarea deja adresată Comisiei, de ce aceste propuneri au venit abia acum, atât de târziu? pur și simplu de dragul cronicilor viitoare. De ce Comisia reacționează așa de târziu? Și doream de asemenea clarificări la un subiect deja discutat, și anume, cum putem spori spori capacitatea de negociere a micilor companii a micilor startup-uri. E un fel de David și Goliat. Aceste mici IMM-uri sunt într-adevăr David împotriva unor uh, goliați precum Google. Um, ce putem să facem să-i ajutăm? Ar fi interesant de auzit. În regulă, mulțumesc foarte mult. Dau înapoi cuvântul comisiei. Firește, nu prea mai avem mult timp la dispoziție pentru a ajunge la un acord uh, privind această propunere. Credem că e o propunere însă destul de explicită care poate fi adoptată în timpul pe care îl avem la dispoziție și ar trebui să fie adoptată în acest uh, interval. Nu e deloc ușor, e un domeniu complicat, Economia platformelor e un fenomen nou, complicat, pe care trebuie să-l înțelegem mai bine. Comisia nu vrea să intervină uh, pentru a provoca perturbări nedorite. Trebuie să înțelegem cum funcționează economia, trebuie să ne extindem baza de date. Am făcut o anchetă serioasă timp de 2 ani, am realizat numeroase sondaje, anchete, am organizat ateliere, grupuri de lucru, audieri. Vreau să fim absolut siguri, pentru că e prima dată când intervenim în acest gen de relații cu platformele și e prima jurisdicție din lume, practic, care intervine în această relație. E Uniunea Europeană, nimeni altcineva pe glob nu face. Noi am intervenit în acest domeniu, suntem primii și, din acest punct de vedere, vom uh, marca un standard la nivel global. Și dacă face asta, e clar, pe umerii comisiei planează o răspundere serioasă să facă treaba bine. Așa că am făcut o analiză temeinică și suntem convinși că propunerea noastră va da roade și e una proporțională față de problemele identificate. Sperăm că în acest fel vom da o mână de ajutor uh, la accelerarea negocierilor pentru ca această propunere să fie adoptată înainte de terminarea mandatului acestei instituții ce putem face? Să adoptați această propunere, pentru că așa creăm condiții echitabile între toată lumea, David și Goliat. Știm că David a câștigat în cele din urmă, însă de multe ori, în cazul de față, Goliat câștigă și noi încercăm să-i dăm lui David mijloacele pentru a lucra mai eficace și de la bun început de multe ori habar n-ai de ce pagina ta de internet a fost oprită, de ce produsele tale au fost date jos. Acum obligăm platformele să comunice clar de la început în termeni și condițiile lor și să spună explicit din ce motive micile firme care depind de platforme pot fi eliminate de pe listă și când se întâmplă acest lucru, motivele trebuie comunicate. Știi, ai o justificare în acest sens, știi pe ce să te, bazi, să te bazezi când ataci, când contești decizia. Spunem de asemenea că platformele trebuie să aibă un mecanism de soluționare internă a disputelor, dacă asta nu funcționează, poți să treci la mediere sau să intentezi un proces în instanță. Știm că de multe ori uh, e necesar să se recurgă la un for sau la o instanță în afara Uniunii Europene și multe din întreprinderile mici din Europa nu au posibilitatea de a merge în Statele Unite să poartă acolo un proces. Așadar, multe din aceste măsuri vor da o mână de ajutor în echilibrarea relației pentru ca piața să fie mai echitabilă între marile platforme și micile firme care profită de pe urma platformelor mari pentru că le permit un acces pe piață unde nu aveau acces înainte. Platforme importante pentru că creează uh, efecte de rețea, reprezintă o cale de acces, un debușeu, dar au de asemenea o putere semnificativă pentru că pot impune practici uh, dezavantajoase potențial pentru întreprinderi, lucruri pe care noi încercăm să le evităm. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc că ați răspuns la întrebări și ați împărtășit punctul de vedere. Vom vedea care vor fi pașii următori în această procedură și calendarul pentru a finaliza sunt uh, foarte multe lucruri uh, de discutat. Comisarul ne-a dat uh, foarte multe lucruri, așa încât vom vedea care va fi acest calendar. Vă mulțumesc că, că ați venit în comisia noastră. Comisarul va sosi în jurul orei 11. Mulțumesc.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

So, um, I would like to... Aș dori să îi spun bun venit uh, comisarului uh, ANSIP la întâlnirea comisiei noastre. Vicepreședintele ANSIP răspunde de piața unică digitală care reprezintă o importanță extraordinară pentru comisia noastră, dar și pentru economia europeană în general. Așadar, V-am uh, invitat să discutăm uh, progresul uh, programului de lucru al Comisiei în ceea ce este stadiul și propunerile care ar putea să fie înaintate în viitorul apropiat în legătură cu piața unică digitală și pentru a avea un schimb de opinii cu membrii Parlamentului European. Așteptăm să ascultăm uh, răspunsurile dumneavoastră la preocupările pe care le vor explica, uh, exprima. Vă dau cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc. Cu siguranță s-au făcut uh, pași înainte, însă progresul este destul de limitat. Am înaintat 29 de propuneri legislative și uh, nu am finalizat prea multe. Trebuie să ne grăbim pentru că indexul uh, societății care va fi publicat uh, mâine, vom vedea acolo că s-au făcut progrese, dar atunci când vorbim despre Corea de Sud, progresul lor este mult mai rapid în uh, progres mai rapid decât în europeană și din nou mesajul este că piața unică digitală Uh, în Uniunea Europeană este absolut necesară și trebuie să ne grăbim. Acum, apropo de progres, sigur, uh, am uh, abolit taxele de roaming, este o adevărată realizare pentru cetățeni, pentru noi toți, toată lumea este încântată de acest lucru, însă aș vrea să spun că majoritatea operatorilor de telefonie mobilă sunt uh, încântați, majoritatea sunt mulțumiți, chiar dacă nu toți. Avem încă unele probleme în anumite țări, însă, în general vorbind, a fost și este o poveste de succes. Aș vrea să mulțumesc Comisiei IMCO uh, pentru geoblocare. Anul acesta oamenii s-au bucurat de uh, cumpărarea cadourilor de Crăciun fără să se mai teamă de uh, blocare, de uh, rerutare sau de posibile discriminări. Oamenii obișnuiți pot să înțeleagă astfel de mesaje și, desigur, portabilitatea iarăși oamenii au fost îngântați de asta, pentru că din aprilie anul acesta ei pot avea acces uh, la conținutul uh, digital uh, cumpărat într-o țară și în alt stat membru unde s-au deplasat. Deci ne îndreptăm către o piață unică digitală în Uniunea Europeană. Însă sunt 17 dosare la care încă mai trebuie să lucrăm. Toate sunt importante, însă securitatea cibernetică de care vă ocupați și dumneavoastră este cu adevărat uh, importantă. Și mă bucur că evoluțiile în acest uh, domeniu sunt uh, semnificative. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Corața Bild pentru că a făcut eforturi remarcabile în ceea ce privește fluxurile de date, astfel încât uh, în prezent toată lumea vorbește de inteligența artificială, dar uh, inteligența artificială fără date e o prostie. Și este important să dăm acces uh, IMM-urilor, startup-urilor la date și vorbim despre inteligența artificială. Știm că în China au seturi uriașe uh, de uh, date 1,3 miliarde uh, practe, practic din toate unghiurile, însă nu există protecția datelor sau protecția Uh, caracterului privat, deci este mult mai ușor să uh, creezi în China sisteme de recunoaștere faciale decât aici. Uh, avem uh, uh pachete uriașe de date, să trebuie să protejăm uh, caracterul personal al datelor fiecărei persoane. Este unul din drepturile fundamentale pentru noi. Modalitatea pe care o adoptă sau abordarea chineză nu este pentru noi uh, o soluție. Au uh, uh, furnizori de servicii globale Google, Amazon, Facebook și au suficiente date pentru computerele lor, dar în Europa nu avem acest furnizor de servicii globali. 50% din serviciile de cloud sunt uh, oferite de furnizori uh, Google, de Microsoft, uh, IBM și chiar și atunci când ne gândim la serviciile oferite de furnizorii globali spitalelor noastre, uh, Uh, au fost, uh, au avut un succes mai mare decât uh, la noi. Au fost în măsură să ofere servicii la prețuri mai convenabile și de o înaltă calitate. Și au păstrat și date, dar noi ce putem să spunem despre IMM-urile noastre, despre startup-uri? Cum au acces la date? Dacă acești furnizori globali nu le dau acces la datele din spital, atunci eh, pentru ei nu este decât un alt set de date. Dar eh, dacă IMM-urile noastre nu au acces la date, înseamnă că pur și simplu nu mai au ce face există un progres uh, remarcabil care a fost înregistrat cu fluxul liber de date. Am lansat uh, o directivă de o propunere de directivă privind uh, informarea în companiile publice și de asemenea este un dosar pe care trebuie să îl accelerăm. Apoi, regulamentul e-privacy. Este un alt front de lucru. Astăzi avem o directivă privind e-privacy. Este deci o directivă care a fost uh, implementată în 28 de moduri diferite, în 28 de state diferite. Ideea este să armonizăm aceste dispoziții. Directiva e privacy se concentrează asupra uh, operatorilor uh, telecom, însă 92% din cetățenii europeni au spus că nu prea le pasă uh, de mijloacele de comunicare oferite. Ei vor să se asigure că confidențialitatea convorbirilor este garantată. Asta înseamnă că dorim să creăm același mediu pentru oameni oriunde, indiferent de mijloacele de comunicare la care recurg. Și mă refer și la uh, platforme și la utt uri Operatorii telecom nu sunt mulțumiți pentru că atunci când prelucrează date, uh, trebuie să-și uh, îmbunătățească calitatea propriilor servicii. În același timp, uh, pot să monitorizeze platformele, pot să prelucreze datele și, desigur, operatorii Telecom uh, nu sunt mulțumiți pentru că spun că aceste condiții de concurență nu sunt echitabile. Sigur, uh, ai dreptul să prelucrezi datele și să le monitorizezi, uh, dar uh, numai uh, cu consimțământul persoanelor. Și, deci toți sunt nemulțumiți. Uh, De aceea vor să îi facă pe oameni mulțumiți folosind datele fără să recurgă la consimțământul lor. Acum se vorbește despre metadate. Vor să folosească aceleași instrumente ca și OTT-urile și nu sunt mulțumiți pentru că propunerile uh, privind cookies-urile, uh, propunere făcute de Parlamentul European. Nu cred că regulamentul uh, e-privacy se referă numai la cookies sau la metadate. Principalele trei obiective sunt armonizarea regulilor, apoi garantarea garantarea confidențialității comunicărilor pentru toată lumea și crearea de condiții de concurență echitabile. Acestea sunt uh, cele trei principale obiective ale propunerii. Uh, cookies-urile și metadatele, da, suntem gata să negociem astfel de chestiuni, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să cerem uh, consimțământul persoanelor pot să existe o serie de excepții, metadate prelucrate în scopuri statistice, de pildă, sau alte asemenea aspecte, însă ca regulă generală trebuie să solicităm consimțământul persoanelor și acest lucru este uh, important, mai ales în contextul Cambridge Analytica și cazul Facebook. Acum vorbesc despre Cambridge Analytica și Facebook. Se pare că uneori nu mai este important dacă pălăria mea a fost furată de cineva sau dacă eu am furat pălăria cuiva. Dacă ai un uh, nume uh, cunoscut, dacă ești foarte cunoscut, uh, atunci uh, lumea nu o să vorbească despre ce nu știe. Această problemă, de fapt, depășește uh, granițele Cambridge Analytica. E vorba despre cuchiurile a terțe părți. Atunci când îți uh, uh, folosești uh, coordonatele bancare pe telefon dai uh, consimțământul uh, pentru terțe părți care să folosească cookie-uri pentru a îmbunătăți uh, calitatea actului respectiv, dar nu știi ce vor face aceste terțe părți cu datele tale, dacă vor acționa în stilul Cambridge Analytica. GDPR-ul înseamnă Uh, sau presupune GDPR-ul trebuie uh, aplicat și suntem uh, norocoși în Europa că avem acest regulament general de protecție a datelor. Alții nu au o asemenea reglementare. Să vorbim despre relația platforme-companii. Uh, Probabil o să aveți și responsabilitatea acestui dosar. În special, micile întreprinderi sunt uh, nemulțumite uh, de a avea relații cu marile platforme, pentru că marile platforme pot să schimbe termenii și condițiile contractelor peste noapte. Și atunci uh, micii agenți nu au decât să se adapteze. Însă trebuie să existe pentru aceasta o perioadă de pregătire uh, și asta mai ales în cazul micilor operatori. Iar mecanismul de rezolvare a Uh, disputelor, a litigilor, se întâmplă deseori astăzi ca micile companii să fie uh, scoase de pe listă și nu uh, se explică în niciun fel de ce s-a făcut acest lucru sau cum pot fi, uh, se pot reîntoarce pe aceste platforme. Și asta este valabil în special pentru uh, startup-uri este o realitate și trebuie să încercăm să ajutăm startup-urile în relația lor cu marile platforme. O să mă opresc aici. Am venit uh, să vă ascult ideile și propunerile. O să încerc, desigur, să reacționez și să răspund la întrebările dumneavoastră. Însă, în primul rând, vreau să aud care sunt îngrijorările dumneavoastră, care sunt propunerile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul lui Andreea Schwab. Mulțumesc, mulțumesc domnule vicepreședinte că vă aflați astăzi aici, ce ați făcut uh, astăzi aici și ne bucurăm că sunteți aici este să ne împărtășiți uh, impresia noastră în legătură cu uh, stagiul uh, pieței unice digitale și cred că ar trebui să facem acest lucru în fiecare an, pentru că trebuie să adunăm la oaltă propuneri de la diferite comisii, uneori la nivelul Uniunii Europene sau la, statul, la nivelul statelor membre și să vedem ce înseamnă asta pentru structurile noastre europene interne. Este o ocazie grozavă să vorbim despre ceea ce am realizat în acest mandat legislativ și ce trebuie să facem în următorul mandat. Ați menționat uh, viteza legislației și a spus că uh, până și uh, Corea de Sud este mai rapidă decât Uniunea Europeană. Corea de Sud dar am vrut să vă provoc referindu-mă la Corea de Nord. Uh, Cred că uh, avem o problemă aici. Legislația în Uniunea Europeană uh, nu uh, este atât de rapidă precum încercăm noi să o facem. De pildă, doamna Corața Bilt lucrează la astfel de propunere. Însă aș dori să evidențiez faptul că da, grație sprijinului dumneavoastră, în acest mandat am reușit să facem o analiză mult mai aprofundată a pieței globale digitale cu OTT-uri și comportamentul acestora și mi-amintesc că în 2014 am avut multe îndoieli în legătură cu unele inițiative critice ale Parlamentului la vremea aceea, dar acum, neîndoios, trebuie să facem ceva care nu înseamnă numai să încercăm să stabilim standarde de corectitudine, însă trebuie să permitem uh, ca micile întreprinderi să supraviețuiască și să înregistreze creșteri pe piață. Însă este greu în câțiva ani să facem acest lucru și ați menționat o serie de aspecte, fluxul liber de date, nu ați vorbit uh, de portalul unic uh, digital, veniți din Estonia și aveți un astfel de portal în uh, ceea ce privește regulamentul e-privacy și GDPR. Sunt subiecte în legătură cu care s-a făcut ceva. Statele membre însă de pildă legea privind vânzările online încă nu a fost finalizată propunerea privind platformele este destul de modestă, de asemenea și în ceea ce privește conținutul ilegal, apoi uh, în ceea ce privește comerțul electronic mai sunt multe de făcut. Deci Uh, comparând Uniunea Europeană cu alte zone din lume, este adevărat că legislația noastră, în special în ceea ce privește piața unică digitală, nu a avut rapiditatea pe care ne-am fi dorit-o și am uh, putut uh, să ne schimbăm punctul de vedere în mod dramatic. Și aici Comisia Europeană și Parlamentul European au arătat lumii că putem să analizăm lucrurile și să încercăm să le legiferăm. această activitate nu s-a încheiat. Ieri am văzut că Facebook a șters 1,3 miliarde uh, de conturi din 2,2 uh, miliarde. E bine, dacă acest lucru este adevărat, uh, înseamnă că practic am atins numai vârful icebergului. Ne așteptăm ca domnul Zuckerberg să ne spună mai multe. Însă, dacă menținem această orientare din ultimii ani, cred că în următorii ani după platforme și conținutul ilegal, vom avea multe alte dosare pe care să le abordăm. Mulțumesc! Nicola Danti. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnului comisar. Mi-aduc aminte când ați fost aici alături de noi acum aproximativ trei ani. După audierea dumneavoastră ne-ați prezentat programul de lucru și nu putem să nu recunoaștem faptul că ați uh, lucrat intens în ultimii ani. Ați obținut rezultate semnificative în anumite sectoare. Ați vorbit despre roping, despre geoblocking uh, și la, sau de securitatea cibernetică. Um, de care am discutat și noi, în, uh, am votat în această comisie, chiar dacă ITRE este comisia competentă pe fond în legătură cu fluxul liber de date. Mai sunt încă câteva dosare de finalizat, dar cred că trebuie să recunoaștem că ați uh, făcut pași înainte majori în acești ani. Poate n-am recuperat toată întârzierea pe care are Uniunea Europeană în acest domeniu, pentru că ați vorbit chiar dumneavoastră despre cât de repede um, evoluează Corea de Sud, China și Statele Unite. Dar am început să recuperăm din această întârziere, aș spune eu. Aș dori să nu, să ne facem că nu suntem în 2018, ci în 2019 sau 2020, la începutul noului mandat. Aș dori să vă întreb care sunt subiectele asupra cărora ar trebui să ne concentrăm în următorii ani, din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că cu siguranță vedeți, aveți o imagine de ansamblu în legătură cu economia, economia digitală. De exemplu, eu cred că când vine vorba de platforme, Propunerea legislativă făcută astăzi este un prim, în prim pas, dar nu unul suficient. Și după părerea mea, avem și jurisprudența curții în directiva privind comerțul electronic. Am dat impresia um, că platformele Uh, puteau să facă ce vor, dar acum începem să spunem că există o corresponsabilitate a platformelor, așa că vă întreb ce părere aveți despre directiva privind comerțul electronic, dacă ea trebuie modificată sau ea rămâne de neatins? Acum suntem la sfârșit mandat, nu mai putem să facem în acest mandat, dar în următorul mandat, după părerea dumneavoastră, trebuie modificată această directivă? Și uh, pentru a reveni la subiectele pe care le-ați uh, menționat dumneavoastră, uh, inteligența artificială, uh, trebuie să mm, continuăm să lucrăm pe algoritmii de care depind alegerile făcute de platforme, de rețelele mari. Cum putem interveni? Trebuie să ne punem problema algoritmului ca reglementarea relației între noi pentru că toate aceste relații sunt intermediate de platformele mari. Cum funcționează algoritmii este, după mine, un subiect strategic de viitor. Și, de asemenea, tehnologia blockchain cred că ar trebui folosită și pentru a da rezultate suplimentare. Eu cred că v-aș, ruga să încercați să, nu vă, să, să vă gândiți că nu suntem în mai 2018, uh, ci în iunie 2020. Care sunt perspectivele noastre de lucru pentru următorii ani la nivel european și în Parlamentul European? Mulțumesc. Are cuvântul Dita Caranțova. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, domnule comisar, pentru că ați venit azi aici în mijlocul nostru. Uh, Mă bucur că ați făcut o evaluare a ceea ce s-a făcut uh, de când am hotărât să facem piața, piața unică digitală. Ați spus și în legătură cu ce subiecte trebuie să accelerăm procesul. Spuneți că evoluăm spre o piață unică digitală, într-adevăr, nu am finalizat-o, am înregistrat uh, succes în mai multe domenii, dar uneori ne-am oprit la jumătatea drumului. Uh, și geoblocajul, după mine, este un exemplu în acest sens. Este cu siguranță un succes, dar mi-ar fi plăcut mult mai mult să fie incluse și serviciile audiovizuale. audiovizuale. Vom vedea cum vor evolua lucrurile. Eu cred că cetățenii au așteptări de la noi. Fluxul liber de date este un exemplu excelent atunci când Parlamentul și Comisia își unesc forțele și sperăm și cu Consiliul vom reuși rapid să obținem rezultate. Și aș dori să amintesc faptul că acest Parlament, această comisie, a cerut această propunere și mă bucur că apelul nostru a fost auzit de comisie. Nu vă veți mira că voi vorbi despre codul telecomunicațiilor. Știu că știți că peste câteva săptămâni sperăm să ne finalizăm munca la acest cod și acest lucru va fi grație activității uh, președinției bulgare, a secretariatelor și a stafului la nivel tehnic. Cred că putem ajunge la un acord final care va respecta prioritățile comisiei, dar și uh, cele ale acestei comisii și vom răspunde astfel preocupărilor cetățenilor și consumatorilor noștri. O mare parte din aceste progrese se datorează rolului comisiei. Ca Honest Broker, în triloguri și ședințe tehnice, scopul de a se ajunge la compromisuri și mulțumim pentru asta. De aceea trebuie să vă spun că am, n-am înțeles foarte bine când am citit un articol în Politico care se numea Domnul comisar vicepreședinte Anțip spune că deputații blochează negocierile privind privind convorbirile intra în cadrul Uniunii Europene. Eu uh, am crezut că întotdeauna am promovat un spirit al bunei cooperări. Aș dori să confirmați că Comisia va face tot ce va sta în putere pentru a ajuta Parlamentul și Consiliul să ajungă la un compromis. Uh, în legătură cu aceste apeluri, um, acest subiect care este foarte important pentru noi. Ați vorbit despre libera circulație, despre roaming, despre portabilitate, geoblocaj și, după părerea noastră, accesul ieftin la comunicații în Uniunea Europeană face parte din libertatea de uh, circul, uh, circulație. Aș dori ca în Uniunea Europeană să nu conteze în ce țară sunt pentru a suna pe cineva sau a trimite un SMS, ca să, fără să mă gândesc cât îmi va costa. Așa cum am scăpat de frontierele fizice, cred că trebuie să demolăm și aceste granițe în domeniul telecomunicațiilor. Mulțumesc. Denis de Iung are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru prezența sa alături de noi astăzi și apreciez această abordare orizontală. Aș dori să abordez câteva elemente, uh, mai ales în comerțul B2B, dar și tendința menționată de domnul uh, vicepreședinte la început, și anume că multe platforme, multe servicii de pe internet se află în afara Uniunii Europene, mai ales în Statele Unite și uneori în China, Și asta complică lucrurile pentru noi, dar și pentru uh, companiile noi, pentru startup-uri, dar și pentru cei care doresc să folosească aceste servicii. Aș dori să avem o abordare orizontală în care alte mm, domenii orizontale de la Comisie ar putea ajuta. De exemplu, când vine vorba de rezervarea de camere de hotel, Booking.com uh, a fost o firmă mică din uh, țările de jos uh, care reunea cererea și oferta și puteai găsi hoteluri care, pe care altfel nu le puteai găsi ca și consumator. Dar compania a fost preluată, cred, de o companie uh, integrată de o companie americană care deține și majoritatea celorlalte platforme Um, care permit, uh, intermediază serviciile online uh, de călătorii, uh, fie că e vorba de cazare sau de transport și chiar și firmele mari acum se plâng că nu poți să te descurci altfel decât prin intermediul uh, platformei booking.com și e incredibil că trebuie să fii obligat să te bazezi pe o companie care acum este în proprietatea unei firme americane. Și nu există practic o alternativă. Am uh, citit propunerea dumneavoastră de reglementare care cred că răspunde unor, uh, unor preocupări, cum ar fi plângerile și așa mai departe, dar nu este oare o problemă structurală, chiar dacă există o procedură de plângeri sau de rezolvare, de o, de, de o procedură de recurs, booking.com are acum atât de puternică încât nimeni nu poate să ofere tarife mai bune clienților decât pe booking. Un exemplu M-am gândit la două modalități de a rezolva problema. Ce poate face dreptul concurenței? Există suficientă concurență? Se abuzează de, de poziția pe piață? Și doamna comisar Vestager uh, ar putea să participe la această discuție. Și avem discuția recentă privind instrumentele de apărare comercială. Aceste servicii, prin internet, prin platforme, încep să aibă o valoare strategică pentru Uniunea Europeană, pentru uh, firme și pentru cetățeni. Ce putem face pentru ca să fie posibil ca mai multe startup-uri, mai multe companii noi din Uniunea Europeană să intre pe această piață? Pentru că se pornește din situații în care alții, după cum ați spus și dumneavoastră, au o uh, poziție dominantă. Sunt lucruri care au fost menționate și în raportul Parlamentului privind platformele anul trecut, când IMCO împreună cu ITRE uh, au, s-au ocupat de acest raport. Uh, vedem și în domeniul uh, biletelor pentru spectacole aceeași concentrare pe piață care, și asta afectează consumatorii. Avem uh, Live Nation, uh, o firmă mare, avem uh, Ticketmaster, dar și Seatwave, unde se revând biletele și vedem că o parte dintre bilete merg direct pe o platformă, chiar dacă înainte uh, au fost oferite sau funcționează cu clienți de tip robot care cumpără biletele de la ticket market și apoi le vând, le revând mai scump. Nu sunt persoane fizice. Uh, Eh, sunt cei care lucrează la companie. Nu putem să avem o politică a concurenței mai activă pentru a aborda aceste practici care practic reprezintă concentrarea unor servicii pe piață. Mulțumesc. Eh, aș fi dat cuvântul lui Marco Zulo, dar a dispărut. Are cuvântul Maria Corața Bild. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Am fost mișcată de faptul că ați apreciat activitatea noastră și suntem mai și de că suntem mai rapizi decât Corea de Sud privind fluxul liber al datelor nepersonale. Mulțumesc mult pentru excelentul sprijin și uh, pentru foarte bună cooperare cu Comisie. Vom obține rezultate în acest domeniu cu siguranță. În rest, apreciez faptul că vă concentrați pe platforme. Într-adevăr, este important faptul că protecția vieții private și siguranța cetățenilor și a consumatorilor în mediile sociale și pe platforme să fie respectate. Eu fac parte dintre cei care ar dori o abordare echilibrată, pentru că există riscul că dacă restricționăm platformele neeuropene, vom face rău start startup-urilor din Uniunea Europeană. Și asta răspunde preocupării, noastre, preocupării mele a taxării veniturilor, în legătură cu taxarea veniturilor. Vor fi afectate uh, oare companii, doar companiile care își vor putea permite această taxă sau se subminează uh, oportunitățile de antreprenoriat digital în Europa. Eu fac parte dintr-o minoritate, dar aș dori ca vocea mea prioritară să fie auzită. În legătură cu protecția vieții private, grupul PPI a votat împotrivă. De ce? Bineînțeles, dorim să apărăm viața privată, protecția datelor și integritatea personală. Problema este de echilibru. Oare, într-adevăr, ă, problema este că riscăm să ă, punem bariere în calea inovării. Uh, problema sunt cookie-urile care sunt importante pentru consumatori pentru a îmbunătăți experiența consumatorilor și există riscul există un risc atunci când uh, ești de acord cu cookie-urile uh, și cred că unele de propunerile din trilog, cum ar fi configurarea limitării cookie-urilor încă de la început, cred că sunt lucruri care trebuie uh, să fie urmărite cu atenție. În comparație cu, po- cu poziția Parlamentului, poziția din trilog de acum este mult mai bună și asta e grație Comisiei. Aș dori să trec la subiectul abordat deja de colegi în legătură cu ratingurile online și importanța. Ați menționat booking, booking.com și așa mai departe. Uh, încrederea este moneda uh, pieței unice digitale și ratingurile sunt un instrument de încredere pentru a primi feedback direct de la consumator. Dar acum se abuzează de aceste ratinguri. Sunt firme unde se pot cumpăra servicii pentru a demoniza sau pentru a ataca un concurent. Și este foarte greu să se identifice ce este un adevărat comentariu al unui client nemulțumit uh, sau uh, altceva. Poți distruge o firmă mică cu comentarii care nu pot fi verificate. Un instrument de încredere poate să devină un instrument uh, de distrugere a încrederii. Ce părere aveți? Dita a menționat un alt subiect uh, și anume acela a uh, apelurilor telefonice. Într-adevăr, am dorit să se rezolve această problemă cât de repede. Aș dori să știu uh, care este starea de fapt. Și un alt subiect pe care l-a menționat Dita este cel al legislației copyright-ului. Toată lumea a citit uh, articolul 11 privind uh, Google News și articolul 13 privind YouTube. Aș dori să știu ce părere aveți, pentru că cred că trebuie să rezolvăm problema uh, diver, diferenței de valoare. Nu este normal ca motoarele de căutare să câștige și uh, nici nu putem cere platformelor să um, fie cele care să aibă responsabilitatea eliminării materialelor protejate prin copyright. Din nou, um, asta ar fi o, o piedică pentru întreprinderile mici sau întreprinderile noi, dacă ar trebui să se doteze cu aceste software Directiva privind comerțul electronic, sunt de acord îi consideră ca agenți care nu au responsabilitatea pentru conținut și asta pune o problemă, dar trebuie să fim foarte atenți să nu facem rău propriile noastre, propriilor noastre companii atunci când dorim o concurență echitabilă pe platforme. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Sari. Eu, kiitoksia puheenvuorosta. Puhun suomea. Mulțumesc, doamna președinte. Voi vorbi finlandeză și cred că domnul comisar mă înțelege. Ați început spunând că s-au făcut progrese, dar realitatea este că în afara Europei se fac progrese și mai rapide, chiar și în Africa. În anumite părți ale Africii, Există firme care sunt cotate la bursă, au resurse umane și au și tehnologii. Tehnologia este ieftină acolo. Și producție de tehnologie necesită resurse umane. În Europa ne confruntăm cu o provocare imensă. Aș dori să știu ce părere aveți despre rolul cercetării și al universităților. Credeți că creăm suficiente startup-uri în acest domeniu? Astăzi am discutat deja despre modul în care putem să oferim uh, mai multă putere de negociere acestor firme mici sau startup-uri. Știm că firmele foarte mari pot pur și simplu să le distrugă pe cele mici. Cum putem acționa în așa fel încât să avem ofertați de servicii globali europeni? Înțeleg că trebuie să creăm piața internă, piața unică, și am făcut deja progrese în acest sens, dar până la urmă totul depinde de resursele umane, de inovare, de cercetare și așa mai departe. Cred că în afara mm, agendei oficiale a Comisiei, poate aveți câteva idei personale pentru următorul mandat. Mulțumesc, domnule comisar, vi s-au pus multe întrebări. Acum vă dau cuvântul pentru a răspunde. Thank you. Mulțumesc. Haideți să începem cu Facebook și conturile pe care le-au șters conform uh, spuselor lor. Eu am fost în California, ne-am întâlnit cu Mark Zuckerberg și cu Sheryl Sandberg și am uh, priceput că iau în serios întrebările noastre referitor la aceste campanii. Și iau de asemenea în serios uh, conturile false. Da, astăzi știm că oamenii răi, ei știu cum să folosească platformele de socializare pentru a-și trimite mesajele către milioane de oameni, știu să manipuleze instituțiile democratice, alegerile democratice. Și în același timp, cei buni, aceia care trebuie să-i protejeze, care trebuie să protejeze instituțiile democratice, alegerile democratice, habar n-au. Nu, habar n-au cum funcționează. E o problemă. Și mă bucur că platformele de socializare, nu e vorba aici doar de Facebook, ci și alte platforme intră aici. Twitter, de pildă, iau aceste probleme foarte în serios. Pentru că încrederea este unul din bunurile cele mai valoroase pentru platformele de socializare. Dacă oamenii își pierd încrederea, dacă încrederea va dispărea, atunci oamenii nu vor mai folosi acele platforme. Cred în continuare în acele măsuri de autoreglementare când vorbim de campaniile de dezinformare putem fixa norme stricte. Însă, în cazul unor uh, reguli stricte, știm că va fi nevoie de cel puțin 2 ani și jumătate în Uniunea Europeană, dar cel mai probabil va fi nevoie de 5 ani. Și ce se va întâmpla între timp, în acei 5 ani? viața merge mai departe și situația se schimbă foarte repede. Și asta înseamnă că măsurile de autoreglementare luate de acele platforme vor fi necesare oricum. Sunt convinsă că acele platforme și alți furnizori de servicii trebuie să ia aceste măsuri, pentru că, ei bine, încă o dată, aducem aminte ce s-a întâmplat cu acele comentarii anonime uh, față de ziarele noastre. În urmă cu 15 ani, de pildă, în țara mea, acele ziare pe paginile lor aveau 90% din vizite doar din comentarii și doar 10% din cauza conținutului, dar lucrurile s-au schimbat foarte repede. Deja cu 5 ani în urmă aveau doar 10% din vizite din cauza comentariilor și 90% din cauza conținutului. Pentru că oamenii știu deja ce conțin aceste comentarii anonime Acum nu mai pierde timpul uh, uitându-se dacă de data asta apare ceva nou. Așa că oamenii vor trece la alte surse de informații. E o întrebare mai degrabă referitoare la sensul existenței acestor platforme. Directiva privind comerțul electronic Știm că platformele sunt fiabile, dar e vorba aici de... Știm că platformele pot fi trase la răspundere, îmi cer scuze, dar e vorba aici de răspundere limitată în temeiul directivei uh, pentru comerțul electronic. Anumite surse afirmă că avem 6.000 de platforme electronice, altele afirmă că am avea 7.000 de platforme. E atât de ușor să anihilezi uh, inovația pur și simplu reglementând platformele. Noi vom spune așadar că vor fi absolut responsabile pentru tot ce au, uh, orice conținut încărcat de utilizatori. Ce înseamnă, de pildă, cea, acest lucru pentru multe întreprinderi? Înseamnă că pur și simplu vor dispărea, vor înceta să funcționeze. Uh, de pildă, există 2 milioane de autovehicule uzate la mâna a doua scoase la vânzare în fiecare zi, chiar astăzi. Dacă nu ar exista principiul răspunderei limitate, ci ar exista răspundere de plină pentru platforme, atunci cred că această, uh, acest mod de afacere pur și simplu ar dispărea. Pentru că dacă oamenii au mașini vechi, urâte, de 20 de ani poate, uh, și vor să mai scoată 100 de euro sau 150 de euro pe mașina aia, vor cere o poză și poate înainte să facă poza trebuie să meargă la spălătorie și astfel vor cheltui practic uh, jumătate din uh, valoarea vehiculului. Așa că oamenii vor copia pur și simplu o poză care seamănă cu mașina, o poză standard. Uh, și atunci cine e responsabil? Cine a făcut poza? Cine a, a încărcat poza sau platforma? Firește, mult mai simplu să zici că uh, platforma e răspunzătoare. Alți oameni, uh, firește, uh, truchează kilometrajul și e ușor să spui că răspunderea îi revine platforme pentru că acolo s-a publicat nu 100.000 de kilometri, ci 200.000 de kilometri sau mașinile furate dacă am putea compara acest registru al vehiculelor furate cu datele platformelor, atunci cred că dacă trebuie să fie trase la răspundere dacă au acces la registre, dar acei băieți răi care fură vehiculele, care uneori sunt și băieți deștepți și vor uh, schimba firește plăcuța de înregistrare și vor schimba aici, pe aici, pe acolo, câteva cifre. Și dacă e să tracem la, la răspundere platforma, ei, e prea mult să cere atâta de la o platformă. Avem prea multe platforme europene și situația nu e chiar atât de clară în alb și negru. Apoi, inteligența artificială. Cu inteligența artificială constatăm că multe din soluțiile mult promise au ajuns în Europa. Să ne gândim la industria constructare de autovehicule, să ne gândim la sectorul financiar și băncile care folosesc inteligența artificială deja astăzi sau industria farmaceutică. Dacă analizăm investițiile conform unui studiu McKinsey, în anul 2016, noi, în Uniunea Europeană, mă refer la investiții la nivelul corporațiilor, 3 până la 4 miliard, miliarde de euro. În Asia, investițiile au fost de 8 până la 12 miliarde de dolari americani, iar în Statele Unite 15 până la 23 miliarde de dolari americani. diferențele sunt enorme. V-am dat deja date. Deci au investiții, au date. Trebuie să luăm foarte în serios această situație. Iată de ce am propus, dacă tot vorbim de viitorul CFM, să investim sume considerabile din banii contribuabililor europeni în inteligență artificială. Sincer, sunt chiar mulțumit cu propunerea asta nouă a CFM. Până acum am primit aproape 13 miliarde de euro din 13 uh, milioane, îmi cer scuze, din orizont 2020. Știm că trebuie să rămână ca până acum. Știm însă că volumul investițiilor din orizont 2020 vor spori și sperăm că vom primi mai mulți bani pentru securitatea cibernetică, de pildă. Acum. Am cerut de asemenea fonduri suplimentare pentru a gestiona aspectele digitale, 1,9 milioane de euro și 3 milioane de la conectarea Europei. Nu facem asta pentru prima dată. Nu e prima dată când cerem uh, aceste sume. Însă, la negocierile actualului buget, statele membre au zis că e mai bine să băgăm acești bani în anvelopele naționale și dacă pe parcurs apar idei grozave, atunci sunt gata să scoată portofelul și să pună la bătaie bani din anvelopele naționale în aceste proiecte paneuropene. După cum bine știm însă, există domenii unde și statele membre de mari dimensiuni nu sunt suficient de mari pentru a gestiona singure aceste aspecte. Mă refer aici la um, securitatea cibernetică. Niciun stat membru nu poate face singur față acestor probleme, acestor amenințări. Trebuie să ne punem la oaltă forțele. Mă refer aici la um, o capacitate, calculatoare de capacitate înaltă. Statele membre vor găsi fondurile necesare pentru uh, a crea la nivel european computerul de viitoare generație. Însă de unde să găsești toți specialiștii? Aia asta e mai greu. Încă o dată trebuie să ne punem forțele la oaltă. Acum, dacă vorbim de inteligență artificială, aceeași poveste. Trebuie să ne unim. Ne-am lansat propunerea privind inteligența artificială și prin această propunere dorem să încurajăm mai multe investiții. Și obiectivul nostru este să ajungem la 20 de milioane de euro până în 2020, după care să investim în fiecare an o sumă echivalentă în inteligență artificială. Vrem să ne încurajăm de asemenea cetățenii, sectorul public și sectorul privat să folosească mai mult acele soluții bazate pe inteligența artificială, deoarece e o tehnologie de viitor. Și recurgând la inteligența artificială putem salva viața, vieți omenești, de pildă, cu inteligența artificială e mult mai ușor uh, să faci fața anumitor situații decât uh, uh, medicii singuri. De pildă în Copenhaga, când sun la 112, folosesc un sistem de recunoaștere vocală. Pot detecta într-un interval de câteva secunde dacă persoana care sună la acest număr de urgență a suferit un atac de cord sau nu, așa că în cazul unui atac de cord, când nu poți, nu ești capabil să explici ce ți s-a întâmplat, ei vor înțelege de îndată dacă e vorba de un bețiv sau de o persoană care a suferit într-adevăr un atac de cord. Cu acest sistem de recunoaștere vocală poți uh, să-ți dai seama în câteva secunde ce s-a întâmplat de fapt. E important așadar, e vorba de viața cetățenilor noștri. Probleme, aspecte legate de productivitate. Sectorul meu preferat e agricultura, dar știți eh, care ar putea să fie, știți deja care ar putea să fie exemplele mele. Oricum, în Estonia, în urmă cu 25 de ani, au primit 3,5 tone de lapte pe an. 3,5 tone. Și anul trecut a fost 9260 de kilograme. Unde? La Polul Nord. Deci, eh, concurăm cu Danemarca, cum am ajuns uh, din cauza internetului, din cauza internetului lucrurilor care pune senzori pe vehicule și care primește date. Știu acum, de pildă, că în anumite țări, în Germania, furnizează același tip de soluții și la uh, Uh, fermele de cres- crescătorile de pui sau la fermele de acvacultură. Deci e vorba de folosirea uh, eficientă și de un trai sănătos pentru că a folosi inteligența artificială împreună cu internetul lucrurilor nu e necesar să folosim atâtea antibiotice în uh, crescătorile noastre de pui sau uh, fermele de piscicultură nu e doar bine de avut, ci e absolut necesar. Dacă nu vom reuși să concurăm pe viitor în acest domeniu, asta înseamnă că atunci altcineva va livra un produs de calitate superioară la un preț mai accesibil. Trebuie să facem un efort atunci uh, Uh, și să abordăm și principiile etice dacă vorbim de inteligență artificială, pentru că va fi util și pentru investitori și pentru antreprenorii care se ocupă de inteligența artificială, pentru că um, va fi mult prea scump dacă la sfârșitul zilei trebuie să spunem pare rău, ai creat un monstru, un Frankenstein care nu poate fi folosit în Uniunea Europeană. În plus, IBM are deja un cod etic de inteligență artificială. Microsoft are cele șase principii, Google are aceste principii. Unde sunt însă principiile noastre europene? Trebuie să ne grăbim. În legătură cu competențele. E o poveste lungă, însă este cu adevărat important să dăm uh, mult mai mult atenție învățării permanente. Da, înțeleg uh, finlandeza, însă nu vorbesc foarte bine. Uh, Africa și startup-urile din Africa. Am creat strategia domeniul digital pentru dezvoltare. În ultimii cinci ani am investit din bugetul Uniunii Europene 32 de uh, miliarde de euro asistență pentru dezvoltare. În, eh, împreună cu uh, statele membre chiar 82 de miliarde și numai 500 de milioane uh, din cele 82 de miliarde au fost canalizate spre uh, proiecte digitale. Africa este extrem de creativă, există multe soluții promițătoare și noi idei. Și ei doresc să creeze o piață unică digitală pentru Africa. Nu vor să repete greșelile pe care le-am făcut noi în Uniunea Europeană. Și de aceea cred că trebuie să conlucrăm cu africanii și în domeniul digital. Nu e de ajuns să abordăm numai chestiunile de supraviețuire, apă potabilă, democrație, drumuri. Trebuie să dăm atenție mai mare și cooperării în domeniul digital atunci când stăm de vorbă cu țările africane. Apoi, uh, convorbirile intracomunitare. A, Dita a plecat. Deci, uh, com, uh, tel, convorbirile intracomunitare. E o idee foarte bună. Însă, cunoașteți geoblocarea și comerțul electronic și cât de important, de pildă, uh, este uh, expedierea coletelor pentru comerțul electronic. 32 32% uh, la sută din oameni s-au confruntat cu probleme de expediere a coletelor. Și aici a intervenit problema transparenței nu am dorit să reglementăm prețurile de expediere a coletelor. Da, eu vin din Estonia. Estonia a fost ocupată 50 de ani de Uniunea Sovietică și aveam numai prețuri reglementate, nu prețuri dictate de piață. Și pentru noi asta era o situație nemulțumitoare pentru că prețurile reglementate au dus la uh, deficituri în magazine. Acum, în legătură cu aceste convorbiri intra-Uniunea Europeană, uh, Comisia Europeană a lansat o propunere, dar a fost respinsă în 2014 de Parlamentul European. Parlamentul a spus la vremea aceea că nu este convins că uh, e un domeniu uh, în care legislația ar fi necesară. Și aceste convorbiri au scăzut rapid în Spania în uh, perioada 2010-2015 s-a registrat o scădere de 74%, în Suedia de 60% și trebuie să ne amintim că la vremea respectivă, în acei ani, nu aveam principiile neutralității internetului. Acum există aceste principii și știm că operatorii telecom au blocat Skype-ul, de pildă. În 50% din cazuri, pur și simplu, au blocat Uh, convorbirile pe Skype. Acum nu mai stau uh, lucrurile așa. Uh, o să vedeți că mâine vor fi publicate aceste uh, cifre. A fost o creștere uh, de circa 18% în apelurile uh, video. Potrivit unor informații mai vechi pe care le am, numai 14% din cei care au folosit uh, convorbirile intracomunitare pre, uh, uh, plăteau uh, prețul uh, reglementat. Și nu am spus uh, că au plătit un preț ridicat, pentru că majoritatea operatorilor telecom oferă servicii și pachete uh, convenabile uh, clienților. Dacă plătești cu un euro pe lună mai mult, practic uh, poți să beneficiezi de un număr nelimitat de convorbiri intracomunitare. Sigur, sunt soluții inovatoare și foarte mulți uh, au trecut la WhatsApp, Skype sau FaceTime. Parlamentul a ridicat în discuție această problemă și noi am propus măsuri de transparență. Dacă începem să folosim uh, uh, dacă încercăm să dăm, uh, să facem o convorbire intracomunitară, atunci un robot o să spună oprește-te, este foarte scumpă. Desigur, glumeam, spune domnul comisar. Uh, Cred că este normal, însă să cerem prețuri reglementate după cum văd eu lucrurile, este un mesaj greșit. De pildă, cu prețurile pentru o cameră la hotel. Dacă există un eveniment găzduit de un oraș, prețurile hoteliere cresc uh, foarte mult. Poate ar fi timpul să reglementăm și aceste prețuri. Am spus la început Cred că nu este 100% clar care sunt uh, consecințele uh, pe care uh, le-au suportat unii de operatorii telecom în urma Rome like at home. Unii au uh, dificultăți și cer derogări suplimentare și așa mai departe. Rome uh, Like at Home uh, a fost în valoare de circa 5 miliarde de euro. Uh, taxele de roaming nu mai sunt alte uh, opțiuni vorbesc despre folosirea uh, FaceTime-ului, Skype-ului, uh, WhatsApp-ului, aceste pachete care sunt convenabile ca preț și de ce există o gamă de unde să alegi. Trebuie să fim foarte atent atunci când uh, propunem uh, niște uh, dispoziții uh, foarte rigide. Trebuie să-i lăsăm pe operator să propună Uh, măsuri uh, novatoare. Dacă îi împingi pe oameni să folosească măsuri învechite și metode învechite, atunci uh, banii investiți sunt o pierdere. Nu cred că majoritatea statelor membre acceptă, va accepta prețuri reglementate fie că vorbim de convorbiri, de uh, prețul aspiratoarelor, uh, pâine, uh, asta sună mai mult a economie planificată. Nici măcar nu am văzut cât de mare este această problemă. Prețurile au scăzut vertiginos și cred că Transparența este măsura pe care o putem folosi cu succes. Noi am mulțumit domnului Danti. pentru munca sa. pentru că a abordat uh, în mod uh, eficient problemele legate de securitatea cibernetică. Să-i transmiteți că îi sunt recunoscător. Mulțumesc, domnule comisar, pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru claritatea noastră și am adoptat în această dimineață avizul domnului uh, Danti cu o largă majoritate. 31 pentru și 2 uh, împotrivă. Deci aveți uh, sprijinul de plin al Comisiei IMCO. Vă mulțumesc că v-ați aflat în mijlocul nostru și ne vom revedea cu siguranță în uh, scurt timp. Mulțumesc! talking too much. Înainte ca toată lumea să fugă, vreau să vă zic doar că următoarea întâlnire va avea loc pe data de 3 iunie la ora 3. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență. Președinta are amabilitatea de a mulțumi și interpreților. Ne vom vedea la următoarea întâlnire.